că se fac economii de energie, ceea ce pică la fix, pentru că urmează uh, raportarea domnului Ghiurc privind monitorizarea planurilor naționale de acțiune pentru eficiență energetică, o primă evaluare. Aveți cuvântul, domnule raportor. Bistoșuri. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Criza gazelor naturale din ianuarie a avut și consecințe pozitive. În fiecare stat membru s-a discutat mai intens despre politica energetică și aici, în Parlamentul European, am vorbit despre uh, conducte alternative, despre rolul crescut al energiei nucleare în viitor sau despre utilizarea surselor uh, de energie energie regenerabilă. Mă bucură că pe marginea uh, raportului uh, am putea să contribuim și la uh, măsuri care să fie luate pe plan național privind eficiența energetică. Pentru că noi prin eficiență energetică putem atinge uh, rezultate spectaculoase. Andres Pibac a atras atenția asupra faptului că o reglementare la uh, nivelul european în ce privește aparatura electronică um, care se află în stand-by, dacă um, ar fi oprit furnizarea curentului, uh, s-ar face o economie pe plan european cam la fel de mare cu consumul de energie electrică al Ungariei. Deci eh, s-ar putea opera reduceri foarte mari în ce privește consumul de energie. Nu trebuie să uităm că îmbunătățirea eficienței energetice poate să contribuie și la faptul că tocmai eh, eh, persoanele mai sărace ar avea facturi mai scăzute la electricitate. Ca atare, noi considerăm că este corect ca în spiritul deciziei din 2006 fiecare stat membru să elaboreze planuri de acțiune privind eficiența energetică și să raporteze despre modul în care se ating aceste obiective. Noi intenționăm să tragem concluzii din aceste planuri de acțiune. Am vrea să știm și uh, care vor fi strategiile viitoare pe plan european. Mă voi referi la câteva aspecte care sunt cuprinse în raport. În primul rând, Comisia Europeană ar trebui să acționeze mai vehement atunci când se uh, constată întârzieri în uh, prezentarea acestor planuri de acțiune. De asemenea, Comisia trebuie să verifice dacă planurile de acțiune corespund corespund cu uh, strategia propusă, pentru că de multe ori nu există o concordanță între proiect și practică. Ar trebui să se uh, investească mai multe fonduri pentru uh, o mai mare eficiență energetică, pentru că uh, în clipa de față cetățenii nu uh, dispun de fonduri pentru a investi chiar ei uh, în crearea unor condiții uh, care să economisească energia. În al treilea rând, Uniunea Europeană trebuie să continue să elaboreze o legislație care să stimuleze o atitudine vis-a-vis -vis de eficiența energetică, de stimularea eficienței energetice. Um, o norme mai severe în ce privește construcția clădirilor um, ar putea să fie uh, utilă în ideea creării unei eficiențe energetice. Utilizatorii de multe ori nu știu ce înseamnă eficiența energetică. Ei nu știu care ar putea să fie avantajele dacă investesc în acest sens. E bine, domnule președinte, încă o idee aș vrea să uh, menționez. Cred că și într-o perioadă de criză economică nu putem să neglijăm eficiența energetică, pentru că investiția în domeniul energiei, eficienței energetice, poate să creeze sute de mii de locuri de muncă și asta este foarte important atunci când se uh, pierd atâtea locuri de muncă. Mulțumesc, domnul comisar, acum. I welcome the opportunity to address the plenary. Mulțumesc, domnule președinte, estimați deputați. Salut acest raport care se ocupă de monitorizarea planurilor naționale de acțiune pentru eficiență energetică. Și știți că este urmarea comunicării Comisiei din ianuarie 2008. Iar această primă evaluare va fi prezentată în această primăvară. Profit de această ocazie pentru a adresa mulțumiri domnului raportor Gheorg pentru munca desfășurată și doresc să mulțumesc și Comisiei de Resort din Parlamentul European pentru ajutorul pe care ni-l acordă. În ultimii ani, Comisia a declarat foarte clar că Eficiența energetică este prima prioritate a politicii europene energetice și a stabilit această țintă uh, până în anul 2020. Deci, cum spuneam, este un obiectiv central al unei politici de mai mare anvergură. Planurile naționale sunt de asemenea un element cheie pentru ca aceste dorințe ale noastre de a mări eficiența energetică să devină realitate. Directiva a dat statelor membre ca dată limită pentru prezentarea uh, planurilor naționale de acțiune sfârșitul anului, uh, mă scutați, 30 iunie 2008 din păcate, nu toate statele membre au putut să respecte acest termen, dar de atunci Comisia a reușit să le studieze pe toate cele pe care le-a primit. O parte dintre statele membre au spus că ar dori să își îmbunătățească uh, obiectivele în ce privește eficiența energetică chiar și în următoarele luni. Și, de fapt, acest exercițiu de stabilire a planurilor naționale de acțiune s-a dovedit cât se poate de util pentru multe dintre statele membre care uh, au binevoit să facă. E nevoie de niște eforturi sectoriale pentru a pregăti terenul în vederea îmbunătățirii eficienței energetice. De fapt, planurile de acțiune nu au decât un rol limitat în cadrul directivei dar în comunicarea sa din noiembrie și în declarații mai recente, Comisia a încurajat statele membre să își mărească eforturile. Pentru că acum ar fi nevoie de planuri de economisire a energiei. Și ar fi bine să putem să ajutăm atât statele membre cât și uh, întreprinderile și cetățenii să facă economii de energie. În în raportul dumneavoastră spuneți că Comisia ar trebui să fixeze niște ținte obligatorii pentru eficiența energetică și pentru economiile de energie. Dar așa cum știți, obiectivul deja fixat de 20% nu este unul obligatoriu. Dar pachetul climat și energie, precum și evaluarea uh, intermediară, arată că dacă se adoptă toate măsurile prevăzute, s-ar putea atinge acest obiectiv de 20%. Economiile de energie sunt incluse și în planul uh, de uh, rectificare uh, economică, pentru că astfel se vor putea crea locuri de muncă și se vor putea finanța proiecte de mică anvergură. De asemenea, vreau să vă mulțumesc pentru tot angajamentul dumneavoastră în ultimii ani în uh, slujba îmbunătăcirii eficienței energetice și pentru a încuraja economiile de energie și dezvoltarea durabilă. Eficiența energetică este vitală și uh, este importantă dincolo de politica energetică pentru că va avea un impact pozitiv asupra economiei europene în general. Va stimula creșterea economică, va permite crearea de locuri de muncă și va permite creșterea competitivității. Exact ceea ce trebuie să facem în aceste vremuri dificile, vremuri de încercare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc frumos, domnule comisar. Votul va avea loc mâine, începând cu orele 10 și jumătate. Acum trecem la raportul doamnei Ramos, cercetarea aplicată în domeniul politice comune a pescuitului. Are cuvânt doamna raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Povestea cu luminile a fost foarte